Vi s-a distribuit procesul verbal al ședinței de ieri și aș vrea să știu dacă sunt comentarii. Dacă nu, atunci procesul verbal se adoptă. Cu nego. Primul punct de pe ordinea noastră de zi în această după-amiază e vorba de uh, declarația Comisiei în ceea ce privește modificarea tratatului. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în această dezbatere nu avem procedura catch the eye și nu vor fi întrebări din partea deputaților. Bineînțeles, înțelegem că acest subiect este deosebit de important și de aceea e vorba de un, o dezbatere prioritară. Doresc să mulțumesc domnului președinte Barroso pentru prezența sa în această după-amiază și îi dau cuvântul imediat. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Comisia Europeană a adoptat astăzi un aviz favorabil pe marginea deciziei luate în decembrie anul trecut de Consiliul European de a opera o modificare limitată a articolului 136 din tratat în ceea ce privește funcționarea Uniunii Europene. După cum știți, obiectivul este de a permite statelor membre care au moneda euro să creeze un mecanism permanent pentru a asigura stabilitatea financiară a zonei euro în ansamblul său. Acest mecanism european de stabilitate va înlocui în 2013 instrumentele temporare actuale de stabilitate, Fondul European de Stabilitate Financiară și Mecanismul European de Stabilitate Financiară, pentru că știm cu toții cât de utile sunt aceste instrumente. E vorba de o decizie indispensabilă pentru a uh, exprima hotărârea noastră de a apăra moneda noastră comună, moneda euro, de a avea, pentru a avea stabilitate financiară, având în vedere dezechilibrele cu care se confruntă anumite state membre, dezechilibre care trebuie corectate. E vorba de mecanisme necesare pentru a completa cadrul oferit de tratat. Cu acestea fiind spuse și așa cum l-am subliniat eu însumi cu ocazia ultimului Consiliu European, toate inițiativele, mai ales în domeniul convergenței și competitivității, și spun încă o dată competitivitate și convergență, pentru că e vorba și de convergența economiilor noastre, spuneam deci toate aceste inițiative trebuie să aibă loc în virtutea tratatului și respectând regulile stabilite pentru Uniunea Europeană și pentru instituțiile sale. Comisia va lua deci toate inițiativele legislative sau nelegislative pentru a garanta coerența uh, dintre viitorul mecanism de stabilitate și guvernanța economică organizată de Uniunea Europeană în sânul zonei euro. Bineînțeles, tratatul trebuie respectat și mă bucur de faptul că Consiliul European din data de 4 februarie a recunoscut în mod clar acest lucru. Mecanismele de întărire a convergenței și competitivității economiilor europene uh, pentru cele 12, 17 state membre ale zonei euro, ca și pentru ansamblul de 27 de state membre, se va face cu respectarea strictă a tratatului. E vorba de competențele Uniunii, competențele instituțiilor și mai ales competențele acestui Parlament și competențele competențele Comisiei. Avizul pe care Comisia tocmai l-a adoptat indică în mod clar acest lucru. Discutăm astăzi despre un subiect de interes general la nivel european și este evident că salvgardarea monedei de euro nu ține doar de interesul statelor care fac parte din zona euro. E, uh, și statele membre care nu participă în zona euro pot să fie asociate, dacă doresc acest lucru, la lucrările de instaurare a acestor mecanisme permanente. Aceste state membre vor putea, dacă este cazul, să decidă să participe la anumite operațiuni care vor fi organizate în cadrul acestui viitor mecanism, așa cum au făcut unii de altfel în cadrul mecanismelor temporare actuale. Discutăm astăzi și despre răspunsul nostru global față de criză. Am în vedere acest mecanism european de stabilitate, care reprezintă un element cheie în acest răspuns. Trebuie să avansăm repede și bine pe această temă. Urgența însă nu înseamnă că trebuie să ne pripim și nu uh, trebuie să uh, ne grăbim prea mult, trebuie să ne acordăm timpul necesar pentru a trage învățămintele din criză și care ne vor permite să luăm decizii fundamentale pentru viitor. Trebuie să fim foarte clari în ceea ce vrește direcția în care vrem să mergem. Cu toții suntem de acord pentru a spune că trebuie să luăm acest tren al reformelor pentru a avea stabilitate financiară, pentru a crește competitivitatea, convergența economiilor noastre și pentru a avea o creștere durabilă care să creeze locuri de muncă. Acum ne rămâne de văzut care este drumul pe care îl va uh, urma acest tren al reformelor. E, ne vorba, e vorba de un drum comunitar. Modul în care vom instaura mecanismul european de stabilitate va contribui în mod clar la găsirea unui răspuns pentru această întrebare. În ceea ce vrește procedura, Comisia e de părere că se întrunesc toate condițiile necesare pentru a avea o modificare simplificată a tratatului, precum se prevede în articolul 46 aliniatul 4 din tratat. Știu că mai mulți dintre dumneavoastră își pun întrebarea în ceea ce privește caracterul interguvernamental al acestui uh, mecanism permanent. Și noi la Comisie ne-am pus întrebări și am fi preferat să avansăm mai repede, să ancorăm aceste reforme în sistemul european. Dar, recunoscând faptul că acest nou pas nu schimbă competențele instituțiilor europene, uh, ci ne permite să crea, creștem capacitatea colectivă de a răspunde la anumite provocări care nu fusese inițial în mod clar prevăzute în tratat, considerăm că este o modificare oportună. Aș insista asupra câtorva elemente de substanță care sunt subliniate în avizul Comisiei și care cu siguranță ne vor ajuta să ajungem la o Uniune mai solidară, mai responsabilă, mai unită, mai puternică. Mai întâi, solidaritatea. Discutăm aici despre o valoare esențială a Uniunii Europene și vreau să fiu foarte precis pe acest punct. De-a lungul discuțiilor uh, pe marginea modificării tratatului, Comisia a amintit că în niciun caz această modificare nu va prejudicia mecanismul de solidaritate prevăzut la articolul 122 al tratatului, uh, tratatul de funcționare al Uniunii Europene, în caz de dificultăți, de amenințări grave într-unul din statele membre. În consecință, și, în mod contrar opiniei unora, articolul 122 nu va uh, fi modificat. Solidaritatea în Uniunea Europeană rimează de asemenea și cu responsabilitate. Nu vom putea avea solidaritate fără răspundere și fără uh, responsabilitate. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește răspunderea sau uh, responsabilitatea financiară și acest lucru se oglindește și în spiritul mecanismelor temporare, dar și în spiritul mecanismului permanent. Condițiile vor fi foarte stricte, să fim clari. Toate condițiile trebuie să fie respectate de către statele membre care trebuie să aibă o politică financiară responsabilă. Vom întări coordonarea, um, vom întări supravegherea. Aceasta este lecția uh, principală pe care am învățat-o din criză. Guvernanța economică organizată de Uniune în sânul zonei euro va constitui, deci, baza pe care viitorul mecanism de stabilitate va trebui să se sprijine. Trebuie să întărim guvernanța economică europeană și anume să extindem, să aprofundăm această guvernanță pentru a garanta stabilitatea zonei euro, mai ales și a Uniunii Europene pe ansamblu. Extinderea guvernanței economice asta înseamnă să includem nu numai politicile bugetare, ci și politicile economice, reformele structurale. Este obiectul însuși al, al semestrului european așa cum l-am convenit cu toți împreună. Și acest proces a fost lăsat prin prezentarea exam- examinării uh, creșterii economice uh, Uh, prezentate de către Comisie și documentul demonstrează că politicile actuale nu sunt suficiente. Va trebui să facem și mai mult pentru a răspunde provocărilor actuale. Să facem și mai multe împreună și nu uh, să fim divizați, să facem în așa fel încât să existe mai multă convergență și nu să apară mai multe divergențe. Uh, există șase propuneri, un pachet de șase propuneri care au fost prezentate de către Comisie și știu că vom putea conta pe o susținere puternică din partea Parlamentului European pentru aceste șase propuneri. Vă mulțumesc de altfel pentru acest sprijin. Comisia va conduce acest proces până la finalul său cu scopul de a obține rezultate ambițioase. Și în acest uh, sens uh, Mecanismul european de stabilitate se înscrie în acest context și are drept scop întărirea Fondului European de Stabilitate Financiară. Eu sunt convins că abordarea noastră este corectă și fiecare are rolul său de îndeplinit. Comisia își va îndeplini rolul său și își dorește să participe în mod activ la lucrările care vor instaura viitorul uh, mecanism european de stabilitate financiară. Acum însă nu e suficient să ai abordarea adecvată, ci trebuie să și o aplici în mod corect și cred că vom reuși acest lucru dacă vom vom respecta cu toții câteva reguli de conduită destul de simple. Mă gândesc, spre exemplu, la legitimitatea democratică, care se sprijină pe controlul din partea Parlamentului European. Apoi, forța pe care o putem avea din partea instituțiilor permanente, transparente, care sunt comune uh, tuturor celor 27 de state membre și care garantează pe ansamblu coerența în Uniunea Europeană. Mă gândesc de, de asemenea și la principiul de egalitate a statelor membre în fața tratatului, principiul de cooperare loială, în virtutea căruia acțiunile hotărâte la nivelul uh, statelor membre nu pot să afecteze, să altereze sau să prejudicieze cooperarea care se realizează la nivelul Uniunii Europene. Cu toții trebuie să vegem ca toate aceste principii să fie respectate, pentru că, dacă nu, întregul tren al reformelor ar putea să, uh, fie, să se împotmolească. E vorba de încrederea care există între statele membre și instituțiile europene. Noi suntem o Uniune Europeană și trebuie să acționăm în calitate de Uniune tocmai pentru a ieși din criză și pentru a pune o temelie solidă pentru o Europa mai competitivă, mai prosperă, mai stabilă, mai inclusivă. Și în acest spirit trebuie să se înscrie acțiunile noastre. În acest spirit a acționat Comisia și va continua să acționeze. Și cred că pot să spun că putem conta pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE are cuvântul domnul Elmar Brock. Domnule președinte, domnule președinte al Comisiei, dragi colegi, nouă este cât se poate de clar că avem nevoie de un regulament uh, pe baze contractuale pentru a, a beneficia de certitudine juridică. Aceasta este o necesitate și de aceea vorbim despre o modificare a tratatului pentru că stabilitatea monedei euro nu va fi uh, garantată la infinit. Și dacă este să vorbim despre aceste modificări ale tratatului, trebuie să ne gândim și la politica comunitară. Trebuie să ne gândim uh, să abordăm și alte articole și formulări diferite. Însă există și pericolul ca procedura să nu fie cea potrivită, să, ajung, să se ajungă la referendum și să nu mai putem lua decizii astfel încât să ne confruntăm cu aceleași probleme pe care le-am resimțit și când am vorbit despre piețele financiare. Însă, trebuie spus că Uniunea Monetară reprezintă o competență comunitară. Și nici în ceea ce privește mecanismul de stabilitate, nici în ceea ce privește capacitatea de competiție, competitivă, nu putem să punem uh, lucrurile sub semnul întrebării. Există exemple în care o colaborare bună a dus la realizarea de reguli comune care să fie utilizate în comun. Cred că acest lucru este posibil dacă acționăm în acest context împreună. De aceea vreau să spun Comisiei că ar fi greșit să se creeze structuri paralele care să fie tot mai divergente și care pe termen lung să nu mai poată asigura coerența comunității per total. Acest lucru trebuie interzis, nu trebuie să se ajungă la o divergență, la o fragmentare. Deci noi trebuie să reacționăm corect în această săptămână. Și trebuie spus cu claritate că metoda comunitară nu are aceeași valoare. Această metodă reprezintă un instrument auxiliar pentru că, din perspectiva tratatului, metoda comunitară nu este la dispoziția noastră, așa încât ar trebui ca aceste modificări ale tratatului să fie introduse fără mari probleme în politica noastră comunitară. Deci, dorim o soluție de avangardă care să ne asigure structuri clare și corecte. Trebuie să existe condițiile pentru a face acest lucru, pentru ca și țările mici să, fie, uh, să beneficieze de aceleași drepturi și de aceleași condiții. Competiția trebuie să fie asigurată. Avem trei domenii. Pactul de stabilitate și creștere, unde avem legislația normală, conform uh, metodei comunitare, pactul pentru competiție. În ceea ce privește pe acesta, mai există loc de discuții. Noi, în calitate de Parlament și grup parlamentar, vrem să ne spunem părerea. Știm că data de 24 martie este foarte importantă și vom mai discuta despre acest lucru. Sigur că nu este soluția ideală, însă dacă vrem să dăm dovadă de responsabilitate, atunci și celelalte instituții și mai ales Consiliul trebuie să dea dovadă de răspundere. Trebuie să acceptăm soluția cea mai bună, să lucrăm cu mijloacele pe care le avem la dispoziție iar Consiliul trebuie să ne stea la dispoziție pentru a putea discuta cu reprezentanții acestuia, pentru că noi suntem dispuși să purtăm discuții și în felul acesta să înlăturăm orice tip de conflicte pentru că anumite țări se simt câteodată nedreptățite și toate aceste lucruri trebuie să fie eliminate, pentru că ele ne împovărează activitatea. Aș dori să avem o majoritate pentru acest plan și acest lucru într-un termen uh, de timp oportun. Sper să putem obține această majoritate. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, domnul Roberto Gualtieri. președinte, Domnule președinte, stimate domnule președinte al Comisiei, ne aflăm într-un moment crucial pentru viitorul Uniunii Europene. După multe întârzieri, a devenit evident tuturor că Uniunea Europeană are nevoie de o adevărată guvernanță economică, mai ales pentru țările care au moneda euro. De aceea salutăm crearea unui mecanism de stabilitate permanent pe care îl considerăm un mecanism important um, pentru sau un, un pas important în direcția creierului de adevărată guvernanță economică în Uniunea Europeană. Procedura alesă inițial uh, nu folosește suficient, suficient instrumentele din tratat uh, și observ că și dumneavoastră aveți astfel de rezerve. Dar acum uh, ne interesează altceva. Cum va funcționa concret noul mecanism? Va contribui acesta la consolidarea guvernanței economice a Uniunii Europene sau va fi un pas înspre un nou sistem interguvernamental deci discreționar, o direcție în care s-a mers uh, și cu acest pact franco-german pentru competitivitate. Deci, pe ce și ne punem acest tren? Și cine va conduce trenul? Și amendamentul propus de la articolul 136 um, impune un accent, uh, un mecanism interguvernamental care nu este legat de instituțiile Uniunii Europene. În avizul Comisiei citim că mecanismul trebuie să se bazeze pe guvernanța economică a Uniunii și că Comisia va lua toate inițiativele necesare pentru a garanta coerență între mecanismul de stabilitate și guvernanța economică. Apreciem această intenție, dar Apoi, în pro- propunerea de, la, de reformă articolului 136, nu este nicio urmă de această intenție. Deci aș vrea să știm exact cum va funcționa acest mecanism de acum. Ce procedură va fi adoptată pentru stabilirea mecanismului, care va fi rolul Comisiei în gestionarea sa și în definirea condițiilor respective, cum, uh, din cine va fi format secretariatul, ce crede Consiliul European despre ceea ce tocmai a spus domnul președinte Barroso în legătură cu validitatea mecanismelor extraordinare de solidaritate din prezent. Va avea Parlamentul European vreun rol? Doar prin reformularea amendamentului de la articolul 136 sau printr-o declarație clară a Consiliului European în acest sens, va permite Parlamentului European să adopte conform calendarului dorit de Consiliu aceste prevederi. Mulțumesc! În numele grupului liberal are, cuvânt domnul, are cuvântul domnul președinte Guy Verhofstadt. Yeah, okay. Would you like to ask... Da, vă rog, aveți o întrebare, domnule Gualtieri. O întrebare pentru domnul Gualtieri, vă rog. Domnule Gualtieri, Ați înțeles dumneavoastră cumva că această cooperare interguvernamentală va fi un drum mai bun pentru cetățenii europeni care nu au un loc de muncă în Europa decât un fel de superstat european. V-ați prins de acest lucru? Thank you, Mr. Gualtieri. Mulțumesc, domnul Gualtieri. Eu sto caldeggiando il rispetto dell'Unione Europea eu doresc ca Uniunea Europeană și competențele sale să fie respectate, așa cum sunt menționate de tratate. Doar astfel uh, putem și noi să ne achităm de funcția noastră de reprezentanță ai cetățenilor Uniunii Europene. President. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul președinte Verhofstadt. Domnule președinte, eu cred că putem fi mulțumiți de declarația domnului Barroso în ceea ce privește modificarea tratatului. Evident, noi suntem cei care acum trebuie să ne formăm o opinie și uh, trebuie să facem acest lucru până pe 24 martie, pentru că atunci va avea loc un consiliu important. Eventual putem găsi o majoritate pentru o procedură simplificată. Rămâne de văzut. Uh, Însă, cred eu că încă mai există câteva condiții care trebuie îndeplinite. Prima dintre ele este următoarea, și anume să încercăm să obținem ca acest mecanism să fie gestionat de asemenea și de către comisie, în mare parte. Și am un argument imens în acest sens. Ați văzut cu siguranță că mecanismele uh, gestionate de comisie au emis 5 miliarde de uh, lire pe piață. Și dacă uh, pe 25 ianuarie se face exact același lucru pentru o perioadă de 5 ani, vedem cum se derulează lucrurile. Cele obligațiuni emise de comisie sunt la 2,50% și cele care au fost emise de sistemul interguvernamental au fost emise la 2,89%. Asta înseamnă că acest IFSM gestionat de, prin metoda uh, uh, comunitară are dobânzi mai scăzute decât prin metoda interguvernamentală. Vreau să subliniez acest lucru. Metoda comunitară are rezultate mult mai bune decât metoda interguvernamentală. Al doilea element. Cred eu că ar trebui să ne punem întrebarea dacă nu am putea utiliza această modificare a articolului 136 pentru a întări pachetul de guvernanță economică pe care îl avem acum uh, în discuție împreună cu doamna Wortman Kohl, împreună cu ceilalți raportori. Avem șase propuneri pe masa de discuție Însă pentru asta încă mai e nevoie de undă verde din partea Consiliului, în așa fel încât procedurile să poată fi lansate. Ori problema aceasta poate fi rezolvată prin intermediul articolului 136 și putem spune că dacă utilizăm acest articol 136 și anume mecanismul permanent de criză, atunci în mod automat Comisia poate lansa aceste proceduri și că nu e nevoie de o majoritate calificată inversată pentru a bloca propunerile. Deci, un caracter automat al propunerilor, al măsurilor. Iată deci o idee pe care am putea să o preluăm în ideile noastre, în rapoartele noastre, mă refer la domnul Brock, la doamna Vorma Col. În cel de-al treilea rând, ultima observație, e domnul Brock și domnul Gualtieri, care sunt raportori, trebuie să încerce să obțină și uh, asigurări din partea Consiliului, nu în ceea ce privește pachetul actual, dar asupra tuturor uh, a, a, declarațiilor făcute în ultima vreme. Pactul de competitivitate, metoda interguvernamentală, multe țări care se împotrivesc. Vedem că există disonanțe la nivelul Consiliului pe această temă. De aceea cred eu că ar trebui să avem asigurări din partea Consiliului și anume că în cel de-al doilea pachet de guvernanță economică se va aplica uh, Uh, metoda comunitară. De ce? Pentru că metoda interguvernamentală nu funcționează. Haideți să ne imaginăm că regulile de concurență în Uniunea Europeană ar fi gestionate de Consiliu. Atunci, câte amenzi ar fi fost aplicate la, uh, împotriva întreprinderilor care nu respectă regulile de concurență? N-ar fi fost nicio amendă, absolut niciuna împotriva unei firme, unei societăți, a unei întreprinderi private pentru că aceasta n-ar fi respectat regulile de concurență. Exact același lucru se aplică și acum. De aceea spun eu celor doi raportori că trebuie să obținem asigurări din partea Consiliului că metoda comunitară va fi aplicată și în cel de-al doilea pachet. Domnul Buzek, mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Rebecca Harms din partea verzilor, copreședinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cred că este cât se poate declar faptul că Parlamentul European înțelege de ce modificările tratatului conform procedurii simplificate uh, este în curs, pentru că este o situație de necesitate care ne-a preocupat. Și de asemenea, cred că este foarte simplu clar că Parlamentul European nu consideră că este corect atunci când uh, la implementarea mecanismului de criză se folosește metoda comunitară care, care ei se pune capăt, iar Parlamentul European rămâne pe din afară și aș mai dori o explicație vis-a-vis -vis de atitudinea noastră critică în ceea ce privește interguvernamentalitatea în creștere. Eu cred că în Europa, pe moment, printre cetățeni, există tot mai puține persoane care înțeleg ce se decide când vis-a-vis -vis de ce situație. Îi avem pe germani care sunt porniți împotriva grecilor, grecii sunt porniți împotriva germanilor, irlandezii se gândesc că pe spinarea lor sunt uh, salvate băncile din Germania. Iar această lipsă de înțelegere a situației are de-a face cu această metodă black box și faptul că se iau decizii numai în ultima clipă. Avem nevoie de mai multă transparență în procesul decizional pentru că altfel pierdem mult mai rapid decât ne putem imagina încrederea cetățenilor europeni. De aceea sunt de părere că atunci când dumneavoastră ne cereți ca în acest moment să aplicăm uh, procedura simplificată și să devim oarecum invizibili, dar pe de altă parte să fim dispuși să preluăm rolul de Parlament în calitate de reprezentant al cetățenilor alături de Comisie și Consiliu și să consolidăm acest rol, așa cum s-a întâmplat și înainte de intrarea în vigoare a tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene și, sigur, înainte de intrarea acesteia în vigoare, nu numai dumneavoastră, domnule Barroso, ci toți ceilalți care guvernează de acasă au dorit acest lucru și au uh, vrut o Europa credibilă, uh, lucrurile nu mai stau la fel în prezent. Dacă este să ne uităm ce se întâmplă în Europa, lucrurile nu stau deloc bine. Observăm că drumul pe care am pornit în ceea ce privește abordarea crizei se încheie, pentru că nu putem să ne orientăm numai spre o politică de austeritate, o politică care vine foarte mult din Germania, pentru că uh, țările care au deficite mari nu fac altceva decât să se îndrepte spre o prăpastie și mai adâncă și trebuie luate măsuri Trebuie să vedem cum putem configura această politică de criză și să avem o politică de solidaritate pe care să o structurăm cum trebuie și ea să fie discutată cu noi, pentru că unde să există mai multă înțelegere, dacă nu aici, vis-a-vis -vis de ceea ce mai trebuie făcut în contextul crizei. Și permiteți-mi să mai spun un lucru. Cred că trebuie să ne pregătim, să ne pregătim de a da dovadă de solidaritate cu mai multe și cu alte țări din Europa. Fondul pe care îl avem acum la dispoziție nu este suficient. La Bruxelles s-a uh, decis astăzi uh, să se asigure mai multe lichidități, însă cred că va trebui să mai discutăm încă o dată despre acest lucru. Vom mai discuta despre euro-obligațiuni. Domnul Verhofstadt a prezentat explicația corectă, însă vom mai discuta și despre cum să Uh, configurăm politica de încasări de aici. Și îmi cer scuze că am depășit timpul, însă, în esență, avem nevoie de mai mult timp pentru această dezbatere, pentru a putea să ne ducem ideile la sfârșit și să nu fim întrerupți mereu. Mulțumesc. Din partea ECR urmează uh, doamna Ashley Fox. Thank you, Mr. President. Domnul Fox, mulțumesc, domnule președinte. Eu sprijin această modificare a tratatului și grupul meu o sprijină pentru că dorim ca zona euro să fie cât mai stabilă. Deși Regatul Unit nu, face, nu are moneda euro și cred că și eu sper să nu o aibă niciodată, să nu o adopt niciodată, noi am investit în succes. Jumătatea din comerțul Regatului Unit este cu țările din zona euro. Orașul Londra este capitala financiară a Europei. Deci, Marea Britanie dorește numai bine zonei euro și mecanismul propus de stabilitate va oferi sprijin pe termen scurt și mediu. Eu sper că acest Parlament va da dovadă de responsabilitate și va adopta această schimbare propusă de Consiliu. Dar, pe termen lung, dacă dorim ca moneda euro să supraviețuiască și să prospere, e nevoie de schimbări mai radicale. Domnule Barroso, puteți institui câtă supraveghere doriți, câtă guvernanță economică doriți, dar, din punct de vedere fundamental, dacă țări ca Grecia, Irlanda sau Portugalia rămân în zona euro, acestea trebuie să devină mult mai competitive, la fel de competitive ca și Germania. Și pe asta trebuie să-și concentreze Comisia eforturile. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bischi. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Tratatul de la Lisabona există de puțină vreme. Cu toate acestea, în câteva luni urmează să fie modificat pentru a doua oară deja. Și acest lucru uh, de urgență, spunându-se că nu urmează procesul democratic care a fost uh, stabilit în tratatul de la Lisabona și uh, deci trebuie să ia o decizie în, printr-o uh, procedură de urgență. Această procedură de urgență s-a folosit de mai multe ori. Uh, iată, Consiliul face din nou presiune și anumiți șefi de guvern doresc să se modifice din nou în, prin această procedură de urgență tratatul. Noi respingem acest tip de acțiune și dorim ca uh, modificările să fie uh, realizate prin procedura normală prevăzută în Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Mulțumesc! Următorul orator din partea EFD, colegul nostru William Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a început ca Uniune Vamală, pur și simplu. Apoi a devenit Uniune Politică, dar fără uh, control democratic, apoi Uniune Monetară, un fel de Uniune Monetară pentru că 10 state membre au avut decența să nu facă parte din această Uniune Monetară, dar acum avem o Uniune a Datoriilor și o Uniune a Datoriilor care nu funcționează. Haideți să vedem care este rata uh, de dobândă a Federației Germane. Dacă Uniunea Monetară ar funcționa, toate statele membre acestei Uniuni Monetare, toate țările din zona euro ar putea împrumuta bani cu aceleași dobânzi. Adică indicatorul uh, pentru Germania. Dar nu se întâmplă așa. Portugalia plătește cu 4,28% mai mult decât Germania, Irlanda cu 5,9% mai mult decât Germania și Grecia cu 8,25% mai mult după cum a spus și domnul Galtieri, este un moment crucial. Nu mă aștept ca președintele uh, PPE-ului sau al socialist-democraților să înțeleagă importanța acestor lucruri, dar cred că vor trebui să, uh, să înțeleagă curând. Problema dumneavoastră, dumneavoastră, va fi rezolvată mai bine prin cooperare interguvernamentală. Guvernanța economică este o capcană și nu aveți mandat pentru așa ceva. Nu menționat niciodată, sau să vă gândiți vreodată la contribuabilii, care și așa plătesc prea mult, din uh, statele naționale, uh, în momentul în care încercați să construiți acest imperiu uh, uh, fragil. Uniunea e formată din 27 state membre, 11 contributori neți și 16 Uh, care primesc mai multe fonduri uh, decât uh, oferă Uniunii. Deci unii contribuie cu fonduri și alții nu. Și contribuabilii germani cred că nu vor accepta, nu vor mai accepta uh, această capcană multă vreme. William Jennings Bryan, într-un discurs din 1896, a spus nu trebuie să crucificăm umanitatea pe o cruce de aur. Eu aș spune acum cu urgență dumneavoastră și mai ales președintelui Comisiei, care uh, are puterea executivă. Nu trebuie să crucificați uh, contribuabilii din uh, Regatul unic din restul Europei pe crucea monedei unice. Uh, thank you very much. The next speaker... Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bruno Goldniș. Mai întâi în ceea ce privește scandalul pe care îl reprezintă această procedură așa zis simplificată, care de fapt este una nebună, o procedură de modificare a tratatelor fără dezbatere și fără consultare directă a popoarelor. Deși subiectul nu este unul banal, e vorba de perenizarea Fondului European de Stabilizare Financiară și de fapt ce înseamnă acest fond posibilitatea de a avea datorii la nivel european, care să fie asumate de state membre care deja sunt supraîndatorate și care vor avea la un moment dat obligația de a rambursa această uh, datorie europeană înainte de a putea rambursa datoriile lor uh, naționale. E o politică uh, care mă duce cu gândul la un soldat, un soldat, uh, eroul unei cărți umoristice în Franța, care la un moment dat uh, se, care îi se cere să uh, umple o groapă în uh, curtea cazernei, deși un alt soldat face o altă gaură alături. Uh, în ceea ce privește Germania, da, vom avea dreptul la un pact de competitivitate, dar se pare că detaliile nu sunt cunoscute, dar de fapt sunt cunoscute foarte bine și înțelese foarte bine. Va fi o adevărată tutela Germaniei asupra politicilor bugetare. E vorba de extinderea convergenței către, citesc, toate politicile care au un impact asupra competitivității, chiar dacă în principiu acestea țin de competențe naționale. Pe scurt, e vorba de transpunerea la întregii, zonă întreaga zona euro a unor politici care provoacă vise uh, domnului Sarkozy. Și acest lucru nu poate fi acceptabil. Nu putem accepta o piață omogenă europeană a datoriilor suverane. Nu putem accepta crearea unui uh, impozit specific pentru a alimenta acest fond. Trebuie să facem cu totul și cu totul altceva. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul președinte Barroso. Vă mulțumesc frumos pentru toate intervențiile dumneavoastră aș dori să mulțumesc mai ales raportorilor, domnului Brock și domnului Gualtieri, pentru observațiile lor în legătură cu importanța metodei comunitare. Atenție la o eventuală și, uh, și faptul că au atras atenția împotriva unei eventuale derive interguvernamentale. În, și le mulțumesc. În acest caz trebuie să fie foarte clar. Comisia sprijină această revizuire a tratatului pentru că noi considerăm uh, că trebuie să găsim o cale de a răspunde unei provocări printr-o competență neprevăzută de tratat. Tratatul nu a stabilit un mecanism uh, permanent de stabilitate și statele membre au hotărât în unanimitate să creeze un mecanism și au hotărât să o facă pe o bază mai mult interguvernamentală. Deci este o decizie a statelor membre luată în unanimitate. Bineînțeles, nu vă ascund faptul și am spus-o foarte clar că sunt de părerea celor care doresc să meargă mai repede. Un pas de tip interguvernamental poate să reprezinte un progres, dar noi am dorit să avansăm mai repede uh, în ritm comunitar. Și dar am văzut că pași importanți pentru Uniunea Europeană au început cu inițiative interguvernamentale, cum ar fi zona Schengen sau spațiul de libertate și justiție. Deci, chestiunea de responsabilitate politică era următoarea. Trebuie sau nu să sprijinim un lucru care ne fiind tocmai pe linia ceea ce preferăm noi, adică metoda comunitară, reprezintă totuși uh, o îmbunătățire a capacității noastre colective de a îmbunătăți unor provocări care nu au fost prevăzute în mod expres în tratate? Și răspunsul este da. Cred că trebuie să primim în mod favorabil această inițiativă, de aceea Comisia are o atitudine pozitivă față de această reformă a tratatului. Dar, acestea fiind spuse, Comisia preferă abordarea comunitară. Și de altfel am avut această dezbatere în pregătirea acestei decizii pot să vă spun că unii doreau și au propus chiar să schimbăm articolul 122, să eliminăm o competență care există încă de pe vremea tratatului de la Roma. Eu am fost împotrivă. Deci, cred că putem spune că această competență este una nouă pe care acum o putem dezvolta împreună, chiar dacă nu este strict um, în cadrul metodei comunitare. Dar putem spune clar că Comisia va lua toate măsurile legislative sau de alte tipuri pentru a garanta coerența între viitoarele mecanisme și coerența economică în Uniunea Europeană, mai ales în zona euro, respectându-se uh, competențele oferite de tratate uh, cum Uniunii și instituțiilor sale. Acest lucru trebuie să fie foarte clar și aceasta este intenția noastră. Unii, în cadrul dezbaterii, au vorbit despre diferența dintre un, un stat membru și altele, între Regatul Unit și zona euro. Mie nu-mi place să fac astfel de distincții, dar dacă există anumite diferențe, principala diferență fiind faptul că datoria zonei euro este mult inferioară datoriei Regatului Unit pentru și de aceea problemele din zona euro sunt legate de competitivitate. De aceea, acum căutăm uh, o soluție pentru competitivitate și convergență în Uniune. Și chiar dacă unii nu sunt de acord, vă rog lăsați-ne să mergem înainte înspre o mai multă convergență în zona euro și în Uniune pentru cei care doresc să meargă înainte, pentru că numai, nu doar federaliștii sau Uh, cei care sunt în favoarea integrării europene, care doresc mai multă uh, uh, guvernanță europeană. Piețele doresc acest lucru. Piețele cer Uniunii Europene doar determinarea necesară pentru a apăra zona euro, ci și un sistem de guvernanță mai clar. Și e adevărat că, în principiu, abordarea comunitară dă mai multe garanții decât o abordare lăsată la cheremul diferiților lideri. Deci, noi lucrăm și în alte domenii, mai ales în domeniul competitivității și convergenței, dar aceasta va fi o altă dezbatere pe care o vom avea în altă zi, cred. Însă pot să vă spun că eu cred că poziția Comisiei este cea mm, corectă, suntem în favoarea acestei revizuiri limitate a tratatului, dar în același timp cerem să uh, Uh, mai multă atenție pentru a nu se crea mecanisme, după cum a spus domnul Broc, care ar putea duce uh, la divizare. Pentru că instituțiile comunitare sunt cele care pot garanta Uniunea. Pentru că Comisia acționează în numele zonei euro, dar și în numele țărilor care nu fac parte din zona euro. Deci să fim atenți să nu creăm acum, pentru a răspunde unor provocări urgente, uh, probleme pentru viitor. Haideți să garantăm o mai bună guvernanță, dar să apărăm întreaga Uniune în spiritul care trebuie să fie cel al, Uniunii, al solidaritate și responsabilitate. Mulțumesc! Because. Mulțumesc! Alți vorbitori, mai întâi colegul Weber. Domnule președinte, domnule Barroso, modificările tratatului, care sunt necesare și corecte și dezbaterea instituțională, ne arată că la un an de tratat de la Lisabona, încă nu am reușit și nu am rezolvat uh, provocările pe care le avem la nivel mondial. Acest lucru ne arată dezbaterea de astăzi. Pe de altă parte, când vorbim de tratat, ni se vorbește despre situația națională, mai ales uh, Marea Britanie, Cehia, ei susțin că uh, o asemenea discuție nu prezintă niciun fel de soluție și nu duce la nicio cale de ieșire. De aceea, iată că au apărut niște câmpuri de tensiune în care ne mișcăm, pentru că avem nevoie de mai mult, dar nu primim nimic de la statele naționale, iar Parlamentul European trebuie să vină cu un răspuns. Eu cred că dacă este să le ascultăm uh, ce spun cetățenii europeni în prezent, aceștia uh, ne transmit că este nevoie de modificări, de modificări ale tratatului, pentru că cum dorim să avem controlul asupra uh, piețelor și să devenim o Europa puternică fără să facem acest lucru. Și trebuie să ne mai punem o întrebare, una importantă, și anume, proiectul nostru european, ce aduce la sfârșitul zilei? Pentru că ani de zile am uh, vorbit despre uh, asigurarea păcii, încheierea războiului. Eu am fost uh, în vizită la o școală și acest uh, subiect, trebuie spus că uh, nu mai este abordat. S-a încheiat acest subiect. Avem nevoie de Europa pentru a ține sub control globalizarea, se spune. Aceasta este o argumentare negativă. Dar nu dorim să ajungem numai la mintea oamenilor, ci și la inima, la sufletul lor. De aceea trebuie să ne întrebăm ce ne aduce acest proiect și trebuie să ne gândim care este misiunea acestei Europe. Pentru că atunci când se întâlnesc puterile acestei lumi uh, și americanii, japonezii, brazilienii, europenii, Cine să ridice mâna să întrebe, ne gândim suficient la aspectele sociale? nu trebuie să o facă chinezii. Noi trebuie să fim cei care punem această întrebare. Noi trebuie să ridicăm mâna să ne gândim la aspectele ecologice, nu americanii. Cine va pune întrebarea referitoare la uh, garantarea și asigurarea păcii și la încheierea războaielor? Tot noi vom ridica mâna, pentru că avem anumite experiențe istorice. Iar dacă este să privim spre Tunisia, ne uităm uh, și vedem acolo oameni care vor să preia același model din Europa și Același model, un model bun, vrem să-l avem și noi aici. Iar atunci când vorbim despre tratat, despre modul de funcționare al Europei, atunci trebuie să vorbim în imagini mari, imagini clare, pentru a ajunge la oameni, nu numai la mintea lor, ci și la sufletul, la mintea lor, pentru că numai așa vom reuși să ne bucurăm de acceptanță la nivel național. Mulțumesc. Domnul Luca, are o întrebare către dumneavoastră, domnule Weber? Mulțumesc, mulțumesc domnule Weber uh, pentru faptul că mi-acceptă întrebarea. Poate și domnul Barroso ar putea să ră, răspundă, pentru că lui se adresează în mod primar. Eu sprijin aceste modificări, însă sunt îngrijorat în ceea ce privește mecanismul. Dar procedura simplificată ne arată că toate parlamentele naționale, toate cele 27 de parlamente naționale, trebuie să fie de acord cu adoptarea acestor modificări uh, la tratat. Parlamentele naționale au șase luni uh, la dispoziție pentru a decide ce vor face. Iar adoptarea deciziei în martie este vorba despre o, o decizie a Consiliului care a fost adoptată în decembrie, asupra care trebuie să ia decizia în martie. Cum este acest lucru posibil? Eu nu voi putea răspunde că este corect. Într-adevăr, statele membre sunt cei care trebuie să reacționeze la aceste modificări, să decidă asupra lor, iar în al doilea rând trebuie să vă spun că această întrebare se regăsește printre multe întrebări pe care am încercat și eu să le abordez. Trebuie să ne gândim dacă ne-am acordat suficient timp pentru a discuta suficient despre aceste lucruri și, de asemenea, dacă așteptările generale nu, sunt, nu merg pe direcția că ar fi necesar să reacționăm mai rapid. Pentru că noi trebuie să dăm răspunsuri. Asta se află în prim plan. Mulțumesc. Domnule Schulz, am primit o scrisoare de la dumneavoastră. Nu știu dacă este o neînțelegere, dar voi, voi explica acest lucru după ce se termină ordinea de zi. Uh, domnule președinte, este o scrisoare către dumneavoastră personal, nu către plen. Vă mulțumesc că îmi permiteți și mie să iau cuvântul. Poate că putem să facem o reformă și în uh, propria o gradă, pornind de la dezbaterea pe care o ducem astăzi. Modificările tratatelor uh, sunt întotdeauna complicate. Ceea ce discutăm în prezent ne arată că ne aflăm într-o situație extrem de dificilă. Terminologia simplifică procedura, însă ne arată că această procedură ar putea să și eșueze. Poate să eșueze aici sau în altă parte. Și ni se spune că dacă eșuează, ne aflăm într-o situație foarte dificilă. De aceea trebuie să ne mai punem încă o dată întrebarea ce putem să facem astfel încât să nu se ajungă la un eșec, însă noi trebuie să fim și ascultați. Pentru că nu este vorba numai despre uh, procedura de ratificare care să nu eșueze, ci ne gândim la proiectul european, care depinde de șefii de guvern. Și aceștia trebuie să acționeze coerent. Și pe această direcție s-au spus multe lucruri corecte astăzi. De aceea vreau să adaug și eu trei idei. Trei idei care sunt foarte importante. Astăzi ne aflăm la un an după ce a început această criză dificilă. Și vă întreb, unde se află valoarea externă a valutei noastre în prezent. Un dolar 25 este aceasta. La început, acum câțiva ani, eram la 1,70. 1,17. Acum suntem la 1,35. Este vorba despre o monedă internațională. Cine ține cont de această valoare externă. Această valoare externă de un an de zile este foarte stabilă. Ce nu este stabil este structura internă a monedei euro. Și această structură internă nu este stabilă pentru că șefii de stat și de guvern prin ambiguitatea lor și prin duplicitatea lor, pentru că ei nu creează probleme. Europa poate să acționeze unitar, pentru că instrumentele sunt date, ele există, însă Europa nu poate să convină asupra unei proceduri unitare. Și când vorbim de Europa, nu vorbim numai despre Parlamentul European, nu vorbim despre Comisie, ci vorbim despre guverne, guvernele statelor membre suverane, care au o care au creat o uh, zonă monetară puternică în exterior, dar care în interior nu pot să creeze instrumentele necesare pentru a susține această monedă puternică și pentru a avea o politică guvernamentală uh, stabilă. Acesta este un punct esențial. A doua observație. Tot ceea ce se întâmplă în Europa se întâmplă pe baza tratatelor și dacă se pornește de la aceste tratate și nu se dorește crearea unor structuri în afara acestora, pentru că există asemenea idei care au fost vehiculate, deci dacă se dorește să se lucreze în cadrul tratatelor, atunci pentru Parlamentul nostru european este clar că punctul central trebuie să o reprezinte instituția care este instituția centrală în tratat, și anume Comisia. Numai prin Comisie se dă uh, legitimitatea democratică la nivel european prin uh, referință directă cu Parlamentul European. De aceea aveți dreptate cu ceea ce ați spus și observațiile noastre sunt uh, pertinente și domnul Gualtieri are de asemenea dreptate ca și domnul Brock. Pe de altă parte, riscul și pericolul pentru Europa constă în faptul că suntem cel mai mare spațiu economic din lume de 500 de milioane de locuitori. Suntem puternici dacă acționăm unitar. Dar dacă ne vom segmenta în 27 de subdiviziuni, atunci nu mai putem să fim puternici și vom putea să observăm în ceea ce privește evoluțiile că nu vom avea nicio șansă, pentru că dacă nu vom avea o linie unitară, Europa nu mai are nicio importanță. Dacă avem o linie unitară, atunci Europa, cu modelul său social și economic, va fi motorul economiei mondiale și un partener de influență în politica internațională. Iar când vorbim despre această procedură simplificată, ne punem întrebarea dacă Europa are vreun viitor sau dacă va fi un se va pierde în, uh, la nivelul statelor membre pentru că nu va uh, proceda unitar. Mulțumesc, urmează domnul Strejcek, Ivo Strejcek. Předsedo, dámy a pánové. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, indiferent care sunt relațiile noastre față de moneda euro, eu cred că este în interesul tuturor celor care locuiesc în Uniunea Europeană ca moneda euro și zona euro să fie uh, stabile chiar dacă nu utilizăm această monedă. Dar, în final, economiile noastre sunt interconectate. Domnul Barroso a descris mecanismul european de stabilitate și a utilizat cuvinte precum o mai bună supraveghere, o mai bună coordonare, o coordonare a politicilor fiscale, o armonizare a acestora, a, a politicilor economice de asemenea. Acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm. E nevoie de o Uniune Europeană fiscală și Știm că până în prezent, în istoria Uniunii Europene, fiscalitatea nu a fost abordată așa cum trebuia. Deci subiectul pe care îl discutăm astăzi ar putea reprezenta o, o mare schimbare pentru statele membre, pentru că din punct de vedere politic, statele membre, vedem uh, și Uniunea Europeană în ansamblu, uh, trece printr-o transformare. Bineînțeles că am discutat de multe ori acest subiect, însă vă rog să întrebați pe cetățeni cetățenii europeni au acceptat mai degrabă schimbările în loc să le uh, promoveze ei însăși, să le uh, introducă. Domnul Higgins, se propune un nou mecanism de stabilitate. În campania politică din Irlanda, partidele care vor forma un nou guvern uh, Uh, promit o renegociere a pactului de austeritate UFMi, uh, cu mai puțină austeritate, dar este injust și antidemocratic să se ceară uh, poporului irlandez să voteze pentru tot felul de presupuneri. Cerem domnului Barroso ca președinte al Comisiei să nu intervină în campania electorală din Irlanda, uh, Uh, ci să apere dreptul uh, uh, poporului irlandez la informații. Comisarul Ren a spus ieri că renegocierea este posibilă în acordul FMI UE, dar renegocierea este posibilă imediat cu un nou guvern în Irlanda și înainte de noul mecanism din 2013. Acest lucru ar însemna o reducere substanțială a nivelurilor foarte mari ale dobânzii și, în fine, înțelege că în renegocierea acestor acorduri s-ar putea face mai mult rău societății noastre. Mulțumesc! Sinclair. Doamna Sinclair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Iată, o luăm de la capăt. Politica care a eșuat ne-a dus la modificarea tratatului de două ori până acum. Tratatul de la Lisabona a fost respins uh, prin referendum în Irlanda, însă li s-a spus că economia lor va fi protejată, însă, iată, au fost uh, direcționați pe o pistă greșită. Și iată, acum apare o nouă problemă, suntem întrebați ce s-a făcut greșit și răspunsul este nu. Se, va, uh, se vor lua măsuri astfel încât situația să se îmbunătățească. Domnule Barroso, într-adevăr, există o problemă a datoriilor, însă sigur că este necesar să salvăm țări precum Irlanda, pentru că într-o fază inițială noi am fost uh, dispuși să împrumutăm bani. doamna Kay Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbarea unui tratat nu trebuie să se facă în pripă, pentru că e vorba de muncă uh, aprofundată, e vorba de, negoci- de negocieri. De aceea, Parlamentul nu a fost poate suficient asociat la aceste negocieri. Însă știm că aceste modificări sunt necesare pentru a proteza zona euro, pentru a proteza moneda euro. Dar țările care nu, sunt, uh, care nu participă la zona euro trebuie și ele să fie luate în considerare. Și statele membre trebuie să fie la înălțimea așteptărilor și obligațiilor lor în ceea ce privește pactul de stabilitate și de creștere. Nimic nu va face ca Uniunea Europeană să fie mai competitivă pe uh, scena internațională decât măsurile pe care le vom lua noi în integrarea aprofundată a zonei euro. Fiecare stat membru trebuie să-și uh, examineze propriile cheltuieli, propriile politici de impozitare, propriile programe pentru a găsi metodele cel mai bune de relansare economică și să ajungem la un acord general. Pentru că doar astfel vom reuși să înregistrăm progrese, doar astfel vom reuși și să avem o competitivitate globală. Mulțumesc, doamna Swinburne și acum domnul Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc observațiilor tuturor celor pentru observații tuturor celor care au participat de dezbateri. Doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru sprijinul clar oferit, pentru o abordare comunitară, pentru o Uniune Europeană puternică și pentru viitorul mecanism pe care îl discutăm astăzi. Noi, părerea noastră a fost foarte clară și anume că sprijinim mecanismul de stabilizare, crearea acestuia și considerăm că acesta este o parte foarte importantă pentru o Europa uh, mai sigură și mai prosperă. Uh, dorim să asigurăm piețele financiare, dorim o mai bună guvernanță economică cu cele șase propuneri legislative făcute. Am început semestrul uh, cu uh, această ultimă piesă la puzzle sperăm că prin decizia din martie vom uh, transmite mesaje clare celor care pariază împotriva monedei euro și anume, dacă pariați împotriva monedei euro, o să pierdeți banii. Acesta trebuie să fie mesajul foarte clar care trebuie transmis. Știu că pentru Parlament este foarte important de asemenea să se respecte perfect competențele Uniunii, prerogativele și rolul instituțiilor europene. Bineînțeles, Comisia se va asigura că dreptul european va fi întotdeauna respectat. Comisia Europeană este gata să-și folosească experiența pentru gestionarea acestui mecanism, pentru că eu cred că această gestionare trebuie să fie coerentă cu mai bună guvernanță economică, mai ales în ceea ce privește coordonarea și supravegherea politicilor economice și financiare din statele membre, mai ales din zona euro. Unii dintre dumneavoastră au exprimat îngrijorarea că s-ar crea o Uniune Europeană cu două niveluri. Pentru Comisie este foarte clar că, chiar dacă responsabilitatea principală a monedei euro este a țărilor din zona euro, este foarte clar că orică, orice mecanism de cooperare trebuie să fie deschisă și celorlalte state membre și tot ceea ce facem pentru a îmbunătăți competitivitatea și convergența trebuie să fie pentru în interesul celor 27 de state membre. Deci, cred că procesul actual și uh, în care le joacă un rol și piețele financiare pentru a integra, a accelera integrarea noastră și cooperarea noastră în domeniul guvernanței economice trebuie să fie considerate binevenite pentru că astfel Uniunea noastră va fi mai puternică. Aș dori să mulțumesc mai ales celor doi raportori, domnilor Brock și Gualtieri, pentru cooperare, pentru ideile avansate și pentru consultările Mm, comisiei uh, cu cei doi raportori uh, și sper că lucrurile vor continua la fel de bine și că raportul va putea fi adoptat de Parlament la timp înainte de decizia de luarea deciziei de Consiliul European. În fine, pentru a răspunde domnului Higgins din Irlanda, dânsul a spus foarte corect ceea ce a spus domnul Ren, comisarul Ren, pentru și-a spus că acordul uh, a fost uh, este cu Irlanda ca țară, nu cu un guvern și sperăm că fiecare, ne așteptăm ca fiecare guvern viitor să respecte acest acord. Dar este evident faptul că Comisia înțelege dificultățile cu care se confruntă Irlanda în momentul de față și vom face tot ce vom putea pentru a sprijini revenirea la creșterea economică în Irlanda. Instituțiile europene, Comisia, Banca Centrală Europeană, dar și femeiul și-au adus mult contribuție la stabilizarea situației din Irlanda, dar sunt sigur că cu toții vom face toate eforturile pentru ca Irlanda să revină într-o situație de creștere și prosperitate. Mulțumesc, domnule președinte! De... Mulțumim, domnule vicepreședinte, comisar. S-a încheiat dezbaterea. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, situația regimului european comin în domeniul aziului, după decizia Curții Europene pentru